Good afternoon, colleagues. I would like to start the Dragi colegi, aș dori să începem reuniunea din această dupămasă, deci vă rog dacă se poate să faceți liniște în sală. Primul punct de pe ordinea de zi pentru sesiunea din această dupămasă este prezentarea proiectului de raport cu privire la supravegherea ANS a SUA Uh, raportorul nostru este domnul Claude, Claude Moraes. Îi dau cuvântul lui, în primul rând. Vă rog. Thank you very much, Chair. So, Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Trebuia să-mi torn puțin apă în pahar, îmi cer scuze. Mulțumesc, Kinga, și mulțumesc și colegilor pentru prezență. Da, știu, e joi după masa. Și prezentăm uh, astăzi uh, principalul raport. Mulțumesc pentru prezență. Știu că reuniunea noastră este transmisă pe internet uh, și că vor fi Uh, multe intervenții la acest raport. Mulțumesc tuturor pentru contribuții. Colegii uh, mi-au uh, trimis contribuțiile. Am compilat uh, aceste observații conținute în uh, uh documentele de lucru. A fost o provocare pentru mine să sintetizez toate aceste documente. E un proces care se întinde cam pe șase luni. Spuneam că a fost o provocare pentru mine, mai ales datorită uh, afirmațiilor făcute de către domnul Snowden, dar mai ales și în contextul foarte important pentru Uniunea Europeană a evoluțiilor Uh, din uh, Uniunea Europeană cu privire la regulamentul cu privire la protecția datelor. Un context uh, pe care, în care încercăm să facem noi și Uniunea Europeană în general progrese pe mai multe aspecte cheie, mai ales în ce privește protecția vieții private. Deci, în aceste șase luni a fost foarte important pentru noi să avem aceste audieri, aceste anchete. Mă bucur și mă aș dori să mulțumesc secretariatului pentru eforturile de depuse într-un timp uh, record pentru a organiza aceste audieri. Am invitat mai mulți martori care ne-au permis să întocmim acest raport împreună cu aceste documente de lucru cheie. și care mi-au permis și mie să prezint documentul de lucru pe care vi-l prezint astăzi. Acest uh, document uh, de lucru, proiect de raport cu privire la supravegherea NSA, uh, mi-a permis să ajung la trei concluzii. În primul rând, am avut 18 concluzii și apoi un set de recomandări într-un document. E foarte important în legătură cu uh, aceste concluzii la care am ajuns că am avut mai multe audieri cu martori martori diversi, de la jurnaliști, la cei care uh, dau uh, alerta, apoi uh, um, comisii de control parlamentar, experți în domeniu. Sigur că noi nu suntem un uh, institut de criminalistică sau uh, un tribunal, dar am încercat să adunăm dovezi, dovezi primare și secundare, dar mai ales dovezi bazate pe fapte. Am încercat să ne facem o idee. Uh, Uh, ceea ce ar face uh, orice uh, organism parlamentar ca un parlament național. Deci, pe baza acestor afirmații făcute de domnul Snowden, am încercat să vedem ce s-a întâmplat și dacă ele sunt adevărate sau nu. Am organizat și aceste audieri, pe urma cărora am încercat să um, întocmim o serie de recomandări pe viitor pentru felul în care Uh, au funcționat uh, serviciile secrete, felul în care au fost culese datele cu privire la cetățeni și cum această supraveghere în masă a cetățenilor s-a efectuat pe teritoriul Uniunii Europene. De asemenea, um, am uh, examinat și rela um, relațiile cu SUA din acest perspectiv al protecției datei private și apoi cum ar trebui să arate viitorul acestor relații transatlantice. Deci concluziile noastre cele 18 din acest raport se bazează pe uh, dovezile pe care le-am colectat în urma acestor anchete și a surselor la care am avut acces în timpul uh, audierilor. Recomandările și planul prioritar s-au bazat pe aceste concluzii. Și dacă vă uitați la recomandări, ne bazăm nu numai pe audierea în sine, ci și pe experiența membrilor, eurodeputaților, care au subliniat, au pus mare accent pe problema protecției datei uh, vieții private. Deci aceasta cu uh, luni, cu ani înainte de a începe aceste, uh, aceste audieri. Problema PNR-ului, a SWIFT, a Safe Harbor, a sferei de securitate, aceste aspecte cu care noi suntem foarte familiarizați, au făcut obiectul activității europarlamentarilor din comisia noastră de, cu mult timp înainte acestor audieri. Sigur că e vorba de aspecte cheie în ce privește protecția deții, uh, vieții private. Uh, din punctul meu de vedere, astfel, Parlamentul dă Uh, a, a studiat felul în care parlamentele naționale examinează această chestiune. Sigur că noi avem mai multe competențe în acest domeniu al protecției uh, vieții private pentru că deja ne ocupam cu uh, acest domeniu și bineînțeles că aspectul cel mai important de care ne ocupam și aici mă gândesc la raportul Albrecht, regulamentul cu privire la protecția datelor și a directivei cu protecția datelor, um, ne-au, dat seama, ne-au făcut să credem că ne-am dat seama că timpul este foarte important. Am, uh, în timp ce s-au făcut aceste acuzații, noi pregăteam un uh, text uh, legislativ de mare anvergură. Sper că colegii au citit acest proiect de raport, au citit cele 18 concluzii. Aș dori să mai menționez și că colegii de la Comisia AFET au uh, examinat relațiile dintre UE și SUA, reconstruirea încrederii între UE și Statele Unite. Dar pentru colegii care nu au fost aici, aș dori să le spun că recomandările și planul prioritar, sigur că nu o să intru acum în uh, toate amănuntele, uh, colegii sunt rugați să citească aceste documente nu cum ar face un Parlament Național, ci ca Parlamentul European care se îndreaptă spre viitor. Noi, Parlamentul European, trebuie să avem o poziție clară în ce privește protecția vieții private. Deci, eu o să încerc să mă axez în următoarele observații cu privire la recomandări, pentru că aici raportul este foarte pertinent și se bazează mult pe documentele de lucru ale colegilor. Aș dori acum, deci, să trec la recomandări și să mă refer și la aceste documente de lucru. Deci, încă o dată mă voi referi la recomandări, care uh, spun foarte mult în legătură cu felul în care a fost uh, redactat acest raport. Deci recomandările vizează felul în care dorim să abordăm uh, viitorul protecției vieții private. De fapt, putem spune că ne-am dorit să construim un fel de un habeas corpus european. O să mă refer la recomandări acum. Prima recomandare se referă la Safe Harbor. Uh, raportul repetă mesajul din uh, documentul domnului Vos, care solicită Comisiei să suspende principiile Safe Harbor, care permit companiilor să transmită date cu privire la cetății europeni uh, autorităților americane pentru a asigura un nivel de protecție. În ce privește cu TFTP-ul, în conformitate cu rezoluția Parlamentului, Parlamentul solicită Um, suspendarea acestui acord până când nu se iau decizii ulterioare. De exemplu, comisara Malmström a uh, ajuns la concluzia că nu s-a încălcat raportul TFTP după consultările cu SUA. Această concluzie nu se bazează doar uh, pe, uh, s-a bazat doar pe asigurările din partea SUA și am dori ca dialogul cu partenerii americani să continue pentru a readuce încrederea în acest acord. Aș dori să menționez activitatea colegei Intervel Intveld și a colegei Ernst, care au um, întocmit documente de lucru foarte bune în ce privește relațiile noastre cu SUA și a mecanismului de supraveghere. E foarte important ca în acest raport uh, să evaluăm aceste mecanisme de supraveghere și să vedem cum Ehm, aceste acuzații au schimbat relațiile noastre, se le-au pus într-o nouă lumină și trebuie să reconstruim încrederea în acest domeniu. În ceea ce privește reforma cu privire la protecția vieții private, eh, noi cerem Consiliului să reconsidere acest pachet pentru ca un acord să fie obținut cel mai târziu în anul 2014. Se sublinează și uh, importanța uh, adoptării regulamentului și a directivei ca pachet. Parlamentul a transmis deja un, un mesaj foarte puternic prin uh, raportul Albrecht, astfel încât Consiliul să poată să treacă la treabă cât mai repede cu putință. Uh, acordul cadru, așa numitul acord umbrelă între UE și SUA, este foarte important și salutăm uh, dorința Comisiei de a adopta acest raport în primăvara 2014. Uh, trebuie să se poată acorda despăgubiri judiciare cetățenilor europeni. Le-am subliniat acest lucru și omologilor americani în timpul audierilor. E foarte important ca în acest dosar al supravegherii în masă să reprezentăm interesele cetățenilor europeni. E mesajul pe care trebuie să-l transmit suntem fără echivoc. Uh, spunem că uh, noi nu avem uh, drepturi de despăgubire pentru cetățenii europeni precum cele garantate de către tribunalele americane doar pentru cetățenii americani. Finalizarea negocierilor al readuce încrederea în relațiile transatlantice. De asemenea, raportul Um, uh, recunoaște și importanța acordului TTIP dar se subliniază că atunci când se construiește această încredere, trebuie să, țin uh, să, țin, să țin cont de protecția de, uh, de, uh, vieții private, diferită de prevederile TTIP. În ceea ce privește cloud computing-ul, noi ne-am dorit ca datele colectate pe cloudurile serverelor americane să nu aibă, să nu poată să fie accesate de către NSA. Am dorit ca uh, standardele cele mai uh, ridicate de protecție a, datei, uh, a vieții private să poată să fie uh, aplicate. În ceea ce privește jurnaliști și cei care dau aletele, în timpul uh, anchetei, uh, am subliniat că jurnaliștii și acești whistleblowers ar trebui să se bucure de o protecție sporită. Uh, ne gândim de asemenea ca, uh, ne-am dorit ca societatea civilă să fie uh, protejată, mai ales de către activități de uh, servicii secrete uh, jurnaliști cheie de la ziare precum The Guardian sau Edward Snowden nu ar trebui să aibă un efect de intimidare a jurnaliștilor. Am dorit ca Comisia să uh, se referă și la securitatea jurnaliștilor. În ceea ce privește securitatea rețelelor uh, IT, uh, s-a dovedit că există lacune foarte mari în sistemele instituțiilor europene, ceea ce a fost uh, evidențiat și de către raportul uh, de uh, luna trecută, când un hacker uh, în urmă cu câteva săptămâni a accesat uh, conturile uh, sau uh, site-ul privat al Parlamentului fără prea multe eforturi. E clar că aici avem de-a face cu o lacună de securitate uh, în sistemele internet ale uh, instituțiilor europene. Așa cum am mai spus, e nevoie ca, ca încrederea între SUA și Uniunea Europeană să se uh, refacă și aici avem o serie de contribuții de la, comi de la Comisia AFET, dar și de la Comisia LIBE. Și am avut uh, mai multe interacțiuni cu uh, colegii uh, din Congresul American. E foarte clar că nu se pune doar problema diplomației, ci și a înțelegerii faptului că trebuie să avem astfel de interacțiuni care să ducă la acțiuni concrete și revizuirea recentă de către Casa Albă și monitorizarea continuă a acțiunilor în justiție din SUA și evoluțiile de acolo continuă să fie foarte importante și pentru noi, pentru noi Europeană. Um, în final, aș dori și scuzați-mă doar o secundă. Deci, în concluzie, aș dori să spun, dragi colegi, că fondul acestui raport se referă la faptul că vrem să privim spre viitor și să ne asigurăm că acest raport uh, nu se va evapora după, după adoptarea sa. Și de aceea vreau să ne asigurăm că acest raport va dăinui și în al doilea, în următorul mandat și va fi un fel de ghid pentru următorul mandat. De aceea solicităm instituțiilor UE să promoveze un fel de habeas corpus digital european și să se angajeze pentru garantarea drepturilor cetățenilor în Europa. Am prevăzut și un calendar la pagina 3 conform căruia am putea monitoriza îndeplinirea recomandărilor în acest raport. Așadar, dorim ca acest raport să nu fie doar unul static, care apoi să fie uitat într-un raft, ci să existe și o continuare. De aceea am vrut să elaborăm un document dinamic care să dureze și în următorul mandat, să aibă efecte și în următorul mandat și care se bazează și pe Uh, cunoștințele acumulate în timp de europarlamentari în ceea ce privește protejarea sferei private. Mulțumesc, domnule Moraes. Aș dori să dau acum cuvântul raportorilor din umbră, dar um, vreau să vă cer permisiunea pentru că avem printre noi un coleg din AFE, domnul Salafranca, care trebuie să plece după aceea și dacă sunteți de acord, am să dau cuvântul acum colegului din Comisia AFET și după aceea vom începe runda raportorilor din umbră. Sunteți de acord? Da, bun, atunci domnule de la Franca. Mulțumesc. Mulțumesc și raportorilor din umbră că au fost de acord să intervin înaintea lor. Trebuie să prind avionul, de aceea voi fi și foarte succint. Aș dori să-i mulțumesc domnului Moraes pentru bună colaborare. Am văzut că în proiectul său de raport există 16 uh, recomandări care se referă la responsabilitatea politicii externe și dânsul s-a a respectat principiile pe care le-am convenit în comun. Mai există totuși o serie de aspecte unde putem veni cu îmbunătățiri. Există o serie întreagă de considerente, 16 pagini, text elaborat așadar, și sunt lucruri care ar mai putea fi îmbunătățite. De pildă, ar fi important să punem accentul pe uh, importanța combaterii terorismului. Este un aspect care poate ar trebui elaborat în continuare. Și ar mai fi și alte câteva aliniate. Nu sunt multe, doar pe scurt uh, le menționez. Aliniatul 6. Cred că aici uh, ar putea fi redirecționat puțin în ceea ce privește consecințele practice. La aliniatul 9 se vorbește de condamnare în mod uh, foarte clar. Noi cu toții am spus că aceste activități sunt condamnabile, nu sunt acceptabile și vă reamintesc rezoluția Parlamentului European în care uh, condamnăm ceva doar atunci când uh, e vorba de nerespectarea drepturilor omului. Poate că se poate găsi o altă formulare în același spirit dar care să folosească această terminologie. Apoi, aliniatul 59, unul destul de sensibil. Eu fac parte dintre cei care, împreună cu alți colegi, am uh, spus uh, colegilor din Congresul American că uh, astfel de activități nu sunt acceptabile, că Parlamentul European nu poate uh, ratifica TTIP și nici acolo la investiții. Poate că aici lucrurile pot fi uh, un pic altfel formulate, astfel încât și această problemă sensibilă să uh, fie abordată în mod coerent. Și ajung la final. Aș dori să mulțumesc domnului raportor pentru deschidere, cooperare și, și de asemenea, cu colegii mei din uh, AFED. Vă mulțumesc. Mulțumesc foarte mult, domnule Sala Franca. Trecem acum la intervențiile raportorilor din umbră. Domnule Fos, vă rog, aveți cuvântul. Mulțumesc, doamnă președinte. În primul rând, aș dori și eu să mulțumesc domnului raportor. Consider că raportul constituie o bună bază de plecare Asta uh, făcând trimitere și la faptul că trebuie să uh, monitorizăm în continuare situația, este și o solicitare pe care ar trebui să o evidențiem noi, Parlamentul. De asemenea, se ține cont de multe aspecte care au fost scoase la iveală în acest context și cred că astfel am creat o bună bază în ceea ce privește evaluarea acestei supraveghere în masă. Dacă ne uităm la obiectivele pe care ni le-am propus, în primul rând, trebuie să restabilim încrederea într-o comunicare a viitorului. Avem însă nevoie de încredere și în prietenia transatlantică. Trebuie să reechilibrăm uh, această pierdere a controlului asupra datelor noastre și, în general, trebuie să securitizăm mai bine uh, comunicațiile noastre în Europa. Trebuie protejată sfera privată a cetățenilor, dar, de asemenea, și infrastructura cibernetică europeană trebuie securitizată împotriva unor astfel de atacuri. Și, nu în ultimul rând, și instituțiile europene trebuie mai bine securitizate uh, împotriva unor astfel de atacuri cibernetice. În ceea ce privește anumite acorduri internaționale, ca de pildă acest acord împotriva uh, spionajului informatic, uh, pot fi utile, dar cred de asemenea că și acordul cadru este necesar, așa cum se precizează și în raport, uh, și e bine așa, mecanismul Safe Harbor, care în opinia mea este afectează mai mult uh, cetățenii. Sper că va putea fi anulat și adaptat la evoluțiile tehnologice. Sigur că nu vrem uh, spionaj tehnologic, dar ar trebui să ne concentrăm și asupra modului în care vrem să organizăm pe viitor activități ale serviciilor secrete. În acest sens este necesar să ne consolidăm uh, uh, capacitățile la nivelul statelor membre, dar și la nivel instituțional și nu în ultimul rând să creăm și o bază pentru <clears throat> o reacție comună împreună cu partenerii și eventual și cu partenerii din state terțe. Uh, indiferent de modul în care se vor formula aceste deziterate, cred că avem nevoie și dat fiind faptul că nu am primit semnale în acest sens uh, din partea partenerului transatlantic, avem nevoie așadar de o independență tehnologică a Europei și în acest sens ar trebui să facem mai multe. S-a făcut referire la sistemul de cloud computing, dar poate că ar trebui ca și datele de legătură și routingul să fie construite diferit, să folosim alte modele criptologice pentru structurile de securitate din Uniunea Europeană și poate ar trebui să ne gândim dacă nu ar trebui consolidat uh, centrul cibernetic din cadrul Europol și să am senzația că nu se ocupă de lucrurile de care ar trebui. Eu cred că ar trebui să uh, îi acordăm mai multe competențe acestei agenții, ca de pildă și să contribuie la o mai bună securitizare a instituțiilor europene. Și nu vreau să mă lungesc, dar mai există și elemente unde ar trebui să vedem cum anume am putea face progrese și în ceea ce privește achizițiile publice care vizează softul și hard, uh, hardul. Și poate că ar trebui niște reguli mai bune în ceea ce privește aceste domenii sensibile ale informaticii. Și datorită faptului că și eu trebuie să plec în curând, nu voi putea asculta răspunsurile dumneavoastră, dar în ansamblu nu am decât cuvinte de laudă pentru acest raport. Mulțumesc, doamna Intevel. Mulțumesc, doamnă președinte. Mulțumesc domnului raportor și uh, colegilor raportori din umbră pentru documentul pe care avem în față. Cred că este un pachet excelent și cuprinzător pe care îl avem în față. Ar trebui să încep prin a spune că sunt foarte mulțumită și sunt onorată să fiu uh, Uh, membra acestui Parlament, pentru că se pare că suntem singura instituție care face o astfel de treabă în Europa. În primul rând, vis-a-vis -vis de procedură, sunt de acord cu raportorul că aceste recomandări ar trebui adoptate ca un fel de pachet care să fie lăsat oarecum moștenire următorului Parlament European care să se ocupe de implementare. În ceea ce privește protecția datelor, spuneți pe bună dreptate că această temă a fost pe ordinea de zi de ani de zile, nu e nimic nou, dar este cu atât mai uh, urgent uh, adoptarea acestui pachet și respectiv adoptarea unui pachet care să îndeplinească standardele uh, stabilite de Parlamentul European. Și aici uh, cred că e îngrijorător faptul și chiar șocant că statele membre, în pofida tuturor uh, Uh, revelațiilor recente încearcă în continuare să dilueze acest pachet de protecție a datelor. În ceea ce privește supravegherea activităților serviciilor de informații, n-am să spun prea multe, pentru că am discutat acest lucru atunci când am prezentat documentul nostru de lucru. Apoi, cred că e foarte important să ne concentrăm și asupra aplicării, pentru că nu e vorba doar de legislație nouă. Pentru că avem, de pildă, o bună legislație în domeniul protecției datelor, dar Sigur, poate e nevoie de câteva actualizări, dar ea există și sunt uh, sigur că toate aceste activități de supraveghere în masă încalcă legislația uh, actuală. De aceea trebuie să ne asigurăm și să apelăm la instituțiile naționale, dar și cele europene, să dea dovadă mai multe strictețe în ceea ce privește implementarea legislației, pentru că dacă nu aplicăm, care-i logica? Dacă acceptăm ca propriile noastre reguli să uh, se subordoneze uh, regulilor din alte țări, atunci de ce mai facem legislație? Și în acest sens aș dori să mă refer la ancheta uh, statelor membre și a Europol în ceea ce privește cazul SWIFT din Olanda și um, cred că, dacă nu mă înșel, autoritățile belgiene și olandeze au o anchetă comună. Ar trebui să vedem ce rezultate, la ce rezultate se va ajunge în această anchetă și să încercăm poate să le includem în acest raport. Aș dori să reamintesc colegilor că acest Parlament, după adoptarea autoare a unui raport acum doi ani uh, pe care l-am elaborat eu, uh, solicita o mai bună uh, evaluare a mm, activităților de combatere a terorismului și pe plan informatic. Eu cred că la următoarea revizuire a tratatului european ar trebui ca Parlamentului European să-i se acorde competențe pentru a putea face uh, anchete parlamentare uh, cu puteri de pline, adică cu audiere de martori, experți și așa mai departe. De asemenea, ar trebui să analizăm și aspecte care vizează transparența și accesul la documente în cadrul echilibrării puterilor uh, democratice, lucru vital pentru sănătatea unei democrații și e îngrijorător faptul că discuțiile cu privire la revizuirea legislației în domeniul transparenței sunt în continuare blocate. Investiții în securitatea informatică va constitui probabil o parte importantă a recomandărilor, pentru că dacă pentru mine s-a clarificat un lucru în ultimele luni, este faptul că am fost foarte naivi și că primul lucru pe care ar trebui să-l facem este să investim în securitatea sistemelor noastre, începând cu cele din acest Parlament. Și noi am formulat întrebări, dar oh, mi se spune că răspunsurile sunt așteptate săptămâna viitoare. Deci, uh, dragi hacker, dacă ne ascultați, mai aveți timp până săptămâna viitoare. au fost afișe prin care eram anunțați nu funcționează rețeaua wireless. Dar asta e o glumă. În loc să venim cu alte astfel de afișe, poate că ar, trebui să, ar fi trebuit să trimitem invitații către uh, hackerii din afară să le spunem, iată, s-a deschis o poartă. E, revenind uh, la lucruri serioase, există funcționari uh, înalți, bine plătiți, care răspunde securitatea acestui sistem și nu cred că uh, e nevoie să așteptăm două luni după acest atac. Dacă am fi fost o companie privată, aceste persoane ar fi fost concedate de mult. De ce nu primim un răspuns și sistemul nostru în continuare uh, nu este sigur? Dacă îmi poate răspunde cineva, v-aș fi recunoscătoare, pentru că eu nu înțeleg. În ceea ce privește un sistem de cloud computing european, eu uh, sunt în favoarea încurajării capacităților noastre europene. Nu sunt în favoarea creierii unui fel de zid împotriva internetul, uh, în jurul internetului european. E vorba însă de uh, stimularea capacităților noastre europene și pentru companii, pentru ca să existe un stimulent pentru a crea sisteme mai bine protejate. Nu mi-aduc aminte numele expertului german, hackerului german, care a spus că dacă cumpără mașină și nu funcționează frânele, atunci răspunde producătorul. De deci ce acceptăm noi sisteme care nu sunt sigure? Cred că a fost una dintre observațiile cele mai relevante pe care le-am auzit. Și în ceea ce privește TTIP, eu sunt în favoarea unor relații comerciale transatlantice libere, dar sigur că nu putem decide cu privire la un astfel de acord de liber schimb până nu se clarifică întreaga situație și până când obținem garanții pentru drepturile și libertățile cetățenilor noștri. Aștept cu interes dezbaterile viitoare și sper că vom putea adopta un uh, pachet de recomandări puternice în martie. Mulțumesc, domnul Albrecht. And uh, also. Uh... foarte mult, doamnă președinte. Mulțumesc și raportorului. Ne-a prezentat uh, un punct de plecare excelent pentru concluziile noastre, concluziile anchetelor noastre. Acum șase luni au fost uh, date publicității aceste revelații ale lui Snowden arătând eșecul statului de drept și încălcările extraordinare ale drepturilor la viața privată ale cetățenilor. Și este important să spunem că această criză nu are loc din cauza persoanei lui uh, Edward Snowden și nu este ceva punctual, ci pur și simplu este urmarea unei întregi legislații adoptate și măsuri adoptate de propriile noastre guverne. Domnul Snowden a fost curajos să dezvăluie ce a dezvăluit și asta ar trebui să fie foarte clar menționat și în raportul nostru, adică el să fie calificat drept ceea ce este realmente și anume o persoană care a dat alarmă și care a arătat cât de grave sunt încălcările drepturile cetățenilor noștri, cetățenilor europeni și cât de nesigure sunt sistemele noastre în Uniunea Europeană. Apoi, observațiile raportorului și ale raportorilor din umbră arată importanța legislației privind protecția datelor, precum și a cadrului comun uh, UE USA pentru protecția acestor date și legătura lor strânsă cu propria noastră anchetă, este important ca cetățenii noștri să controleze ei înșiși nivelul de protecție a datelor pe care le dețin sau care îi vizează. Ar fi foarte bine să existe un control parlamentar clar și nu unul numai pe hârtie legat de aceste practici. Aici dar și în Statele Unite. Noi, prin audierile noastre, am văzut că propriile noastre servicii uh, de informații în Uniunea Europeană, fie în cooperare cu altele, fie singure, efectuează supravegheri masive ale populației, fără niciun fel de control democratic sau popular și asta se întâmplă în Uniunea Europeană și nu avem un astfel de control european, avem diferite sisteme naționale, nu-i așa? dar avem totuși uh, comisii specializate la parlamentele naționale. Ar fi bine să facem curățenie în bătătura noastră și să vedem exact care sunt acele reguli și norme care să ghideze <clears throat> controlul acestor activități și să tragem concluziile care se impun. De altfel, este foarte clar că aplicarea legii de către organele polițienești și celelalte organe ale statului când vine vorba de atacurile cibernetice uh, lansate de diverse entități, companii, firme, persoane de aici sau din țări terce, toate aceste uh, activități nu sunt deloc uh, supravegheate, indiferent din ce sursă vin ele neîncetat Euro, Europolul declară că nu a existat niciun fel de cerere din partea unei autorități naționale pentru a se ancheta uh, privitor la aceste atacuri cibernetice. Mi se pare că este pur și simplu scandalos. Avem o mare problemă cu aplicarea legii, cu respectarea legii și în ce privește criminalitatea uh, cibernetică ar trebui să fim foarte atenți la acest aspect și să fie asta parte din concluziile noastre. Apoi, mai este vorba și de sistemele noastre, de securitatea acestora. Iată, tot acestea se leagă strâns de nivelul de vulnerabilitate a sistemelor noastre și, încă o dată, este vorba de însuși, însuși nucleul societății noastre digitale actuale. Când vine vorba de criptarea datelor, Trebuie să investim în această încriptare și în această anonimizare a datelor pe toate nivelurile pentru că cetățenii va trebui să se protejeze ca să poată pur și simplu să comunice în mod privat. Asta este ceva ce ține de drepturile omului și trebuie să fie foarte clar aici, dar și pe plan internațional. Noi, în orice caz, trebuie să dăm un exemplu pozitiv în acest sens. Apoi, mă bucură faptul că există o trimitere clară, expresă, la uh, uh, încetarea acestei practici de uh, reținere sau de stocare a datelor fără niciun fel de motiv. Uh, să nu uităm, avem nevoie de directivă în acest sens și trebuie să se spună sus și tare că această stocare a datelor personale pe scară largă și tot ce ține și de acele registre de pasageri, toate aceste lucruri nu sunt deloc proporționale cu uh, necesitățile și reprezintă o încălcare masivă a drepturilor. În sfârșit, dar nu în ultimul rând, trebuie să spunem foarte clar care este limita până la care putem să acceptăm să nu existe control asupra uh, a ceea ce se poate comunica și ceea ce nu se poate medica, comunica. Deci, în general, trebuie să știi foarte clar până unde pot să meargă sau de unde pot să plece mecanismele noastre de control. Încă o dată, uh, am văzut în ultimele șase luni că guvernele noastre uh, nu au fost în stare să tragă concluziile care se impun, să tragă concluziile necesare din revelațiile făcute de Snowden și sunt cumva uh, într-o stare completă de pasivitate. Noi trebuie să facem ceva, deci îmi doresc să continuăm. Mulțumesc foarte mult. Urmează domnul Ernst. Um, mulțumesc foarte mult. În primul rând aș dori să mulțumesc uh, raportorului. Nu e necesar, ci și îndreptățit să încerci să găsești un numitor comun pentru o tematică atât de complexă. Însă a colaborat cu noi foarte bine și cred că va fi la fel și în următoarele luni. Dacă analizăm lucrurile în ansamblul lor, se impune constatarea că avem de-a face cu unul dintre cele mai dificile rapoarte din această legislatură, din motive diferite, pentru că nu este vorba doar de încrederea pierdută. Ar fi o privire mult prea obtuză asupra situației. Nu e doar pierderea încredere între noi și Statele Unite, ci e vorba de chestiuni societale mult mai grave, dacă ne gândim doar la informator, la whistleblower. Vedem cât de adânc înrădăcinată este această problematică, pentru că este vorba de uh, libertăți, uh, libertatea de exprimare, libertatea presei și am avea nevoie de un raport care să contopească toate aceste nivele nu doar cel uh, european, ci și nivelul statelor membre, ceea ce nu se întâmplă. Lucru de care nu ne facem noi vinovați, ci de lipsa evaluărilor din statele membre. Și dacă astăzi ni s-a spus că doamna Merkel a fost invitată de domnul Obama la o șuetă, la o cafeluță, foarte bine, dar nu prea văd niciun fel de mișcare, de fapt, la nivelul statelor membre și și aici se impune acțiune. În al doilea rând, sigur, avem de face și cu dificultăți care doar uh, pe care le putem uh, influența doar în mod uh, condiționat. Ceea ce îi privește pe americani, avem un statut uh, în America, în instanțele din America, în a ne apăra drepturile care se apropie de zero. Și până la urmă se pune întrebarea ce vrem uh, să includem, să definim în acest termen al securității interne europene. În multe alte privințe și în statele membre, siguranța națională a devenit un fel de argument uh, pentru a nu face anumite lucruri. De aceea avem de a face cu o mare problemă uh, în evaluarea acestei situații. Și, sigur, trebuie să vorbim și de creșterea terorismului în ultimii 10 ani, care a deschis uh, un domeniu în care protecția datelor a fost uh, aproape anulată. Apoi, în al doilea rând, noi salutăm acest raport în calitate de grup uh, GUE. Eu cred că conține multe dintre elementele evidențiate în ultimele discuții și audieri. Dar uh, chiar dacă ne-ar fi plăcut să fim noi uh, singura comisie, totuși uh, au fost introduse multe din argumente pe care le-am susținut și noi. Mie mi se pare esențial ca acordul Safe Harbor să nu fie continuat în această formă, ci modificat, pentru că nu știu ce obiectiv uh, putem urmări dacă acordurile pe care le avem uh, sunt încălcate și au fost încălcate. Iar în ceea ce privește SWIFT, poziția noastră trebuie impusă, pentru că până la urmă este vorba de aplicare, de implementare. Și tot ce a spus Comisia până acum în această chestiune este insuficient în ceea ce privește acordul de liber schimb nu se poate să vrem să încheiem cel mai mare, amplu acord de liber schimb din lume și să includem această temă doar dacă rămâne cumva spațiu pe ultima pagină. Eu cred că așa nu funcționează lucrurile, cred că trebuie să se facă presiuni, înghețând eventual acest acord de liber schimb. Doar așa putem să ajungem la rezultatele pe care ni le dorim pentru a putea pune mai bine în aplicare libertățile noastre civile. Avem nevoie și de acordul cadru cu Statele Unite în ceea ce privește protecția datelor. Salut în mod deosebit protecția whistleblowerilor, a informatorilor. Acest lucru trebuie să fie statuat și prin lege și nu doar uh, de către noi aici, și trebuie inclus și în legislația statelor membre. S-a vorbit uh, de independența informatică a Europei. Da, din partea mea putem discuta de acest lucru, dar mă întreb care sunt de fapt prioritățile noastre. Și în ceea ce mă privește, poate fi vorba doar de protejarea libertăților noastre și cred că ar trebui să vorbim despre acest lucru înainte să facem următorul pas. Ce mi se pare dificil, sinceră să fiu, am ajuns la un punct în discuția politică unde trebuie să formulăm uh, întrebarea ce sens, ce scop au până la urmă serviciile secrete cum trebuie evaluată activitatea lor, ce competențe trebuie să aibă, care este sensul diplomației secrete, unde este necesară ea. Pentru că nu s-au pus aceste întrebări și mi se pare insuficient. Întreaga problemă a contractelor secrete la serviciile secrete este de asemenea o problemă. O altă temă centrală la care s-au referit și alții se referă la uh, realizarea unui control independent a serviciilor secrete. Dar cum vrem să facem acest lucru? Nu printr-o discuție prietenoasă cu un expert aici la noi în comisie. Trebuie să avem acces la documente ca să putem exercita un control real și acest lucru se impune și mai mult în statele membre. Des, la legislația cu privire la combaterea terorismului m-am referit deja și un ultim punct și spun lucrurile pe șleau. Parlamentul European trebuie să beneficieze de mai multe fonduri pentru a asigura securitatea informatică de aici, din instituția asta. Alte două teme care au rămas în discuție, intervenție de la prezidiu. Dacă nucleul problemei a fost până la urmă țintit, dacă cu ceea ce facem noi putem uh, veni cu o soluție la această supraveghere în masă. Și a doua întrebare, ce se întâmplă cu raportul? Da, l-am uh, elaborat și comisia îl citește și apoi ce? Uh, Cred că trebuie să vorbim despre competențele Parlamentului. Nu se poate, nu suntem doar simpli solicitanți care formulează niște doleanțe. Avem nevoie de mai multe competențe în acest domeniu pentru a putea impune ceva și acest lucru nu este posibil fără statele membre. Mulțumesc, doamna Ernst. Cred că am fost foarte generoasă cu raportorii din umbră și va trebui să fiu mult mai strictă cu toți ceilalți membri. Îmi cer scuze, așadar. Dau acum cuvântul celorlalți colegi care doresc să intervină. Domnul Pircă, domnul Latford, Gomez, Argentini și în final domnul Enciu. Mai dorește cineva? Nu? Atunci închid lista și dau cuvântul domnului Pircăr. Mulțumesc, doamnă președinte. Pentru început, permiteți-mi câteva observații de ordin general și apoi uh, câteva specifice și de asemenea solicitări punctuale. Mulțumesc în primul rând raportorului Moraes pentru acest raport detaliat și cuprinzător. În opinia mea a devenit un amestec foarte interesant. Pe de o parte, o analiză fa- faptică, uh, și putem uh, pleca nu doar de la afirmațiile experților pe care i-am uh, auzit aici în comisie, ci și de la afirmațiilor, afirmațiile senatorilor și congresmenilor americani care de asemenea au uh, recunoscut că nu se respectă întotdeauna nici legislația americană și uneori este ignorată. În al doilea rând, se uh, fac critici uh, care sunt Um, justificate până la urmă aici. La 21, de pildă, se solicită statelor membre să nu permită acțiuni de supraveghere a unor state terțe pe teritoriul lor. Eu cred că dacă facem astfel de solicitări, riscăm să fim considerați naivi. Cred că ar fi bine să ne mai gândim înainte să facem astfel de solicitări. Mai există și alte cerințe care poate nu ar trebui formulate, cel puțin nu atunci când schimbul de date se face în interes reciproc și dacă sunt respectate contractele, acordurile pe care le-am adoptat. De pildă, dacă este uh, clar că acordul SWIFT este respectat, atunci este în interesul ambelor părți. Și atunci nu aș pune semnul întrebării. Și acum, uh, în ceea ce privește elementele esențiale, deci sunt cerințe uh, justificate care vizează reinstaurarea încrederii în interesul funcționării cooperării economice și de securitate între UE și SUA și, în al doilea, în al doilea obiectiv, să punem accentul pe măsuri care să vizeze uh, apărarea și protecția cetățenilor și economiei europene. Am să mă refer punctual la patru astfel de cerințe. În primul rând, să beneficiem de drepturi egale pe teritoriul SUA uh, ca și americani, apoi să se realizeze acordul cadru privind la protecția datelor. Al treilea element esențial pentru mine este ca să solicite mult mai clar decât rezultă din raport o construire independentă, deci un fel de servicii antispionaj europene. Nu avem nevoie de servicii secrete europene, așa cum se sugerează uneori de comisie, ci de un serviciu antispionaj care să protejeze interesele cetățenilor și industriei europene și, sigur, toate acestea sub control parlamentar. Eu v-aș ruga să includeți aceste aspecte așa cum figurau inițial la Europol, cooperarea serviciilor antispionaj dintre statele membre prin intermediul unui acord multilateral. Aici nu e nevoie de o modificare a tratatului, se poate întâmpla rapid pentru a stabili apoi și reguli care să garanteze siguranța schimbului de date și să îl facă controlabil. Aici, la punctele 65 și 66, domnul Moraes a făcut câteva astfel de solicitări, dar cred că lucrurile ar trebui precizate, în special în ce privește coordonarea dintre statele membre. Și un ultim punct, în domeniul IT, independența europeană trebuie îmbunătățită, pentru că aici uh, avem de recuperat foarte multe dacă avem un cloud european, atunci avem și posibilitatea să controlăm schimbul de date în funcție de regulile europene și să garantăm siguranța cetățenilor. Mulțumesc, doamna Latford. Thank you very much, Madam Chairman. Uh... Mulțumesc, doamna președinte. Mi-e teamă că o să citesc rapid comentariile și apoi o să fug. Îmi pare rău. Mă refer la ce a spus Sophie, și anume că n-am dorit să îngrădim internetul în Europa. Da, sunt de acord, însă nu știu ce ar putea să însemne această independență a internetului în Europa. Mie mi-ar place să investim mai mult în acest uh, cloud european. Foarte bine. Însă nu știu cum va arăta această structură și, în orice caz, cuvântul independență mă deranjează puțin sau nu știu cum să înțeleg. Și mă gândesc la ce a spus și vicepreședinta Vivian Redding la Comisia Europeană și mi se pare un pic cam confuz. Și apoi aș mai găsi niște contradicții în raport. Pe de o parte, sunt de acord că Acordul Parlamentului privitor la TTIP va depinde de mai multe aspecte, unul dintre acestea fiind crederea pe care, care se poate acorda acestui mediu online transatlantic. Nu e vorba deci numai de Statele Unite aici în joc, e vorba bineînțeles și de Uniunea Europeană. Însă, mi se pare puțin surprinzător Tor, acum să se cere, să cere suspendarea safe harbor, pentru că, așa cum a spus și Sophie, pare să există o trimitere destul de pozitivă la faptul că Comisia a spus asta în recomandările către Statele Unite și le-a sugerat să se găsească niște soluții chiar în acest an, în 2014, deci referitor la revizuirea eventuală a cadrului Safe Harbor. Deci, bineînțeles, acest cadru ar putea fi îmbunătățit, revizuit. Bineînțeles că totul depinde dacă ni se vor da într-adevăr asigurări, ni se vor oferi ce garanții, însă mie mi se pare destul de contradictoriu că pe de o parte notăm continuarea unui proces, safe harbor, și pe de altă parte cerem și suspendarea lui. Eu sunt vicepreședinte a delegației UE, uh, USA, și doresc foarte mult să nu sacrificăm uh, totuși uh, această politică economică. Nu, nu sunt naivă nici de cum și înțeleg importanța a tot ce înseamnă internetul. Însă, încă o dată, contradicție. Pe de o parte, Uh, avem safe harbor, luăm notă, pe de altă parte cerem suspendarea lui. Deci sunt puțin nedumerită. Mulțumesc, doamnă Latford. Domnule Moraes, doreați să reacționați? Da, mulțumesc. Pare rău că vă răpesc timpul. Înainte însă ca doamna Latford să plece, aș uh, zice și eu ceva despre acest cloud computing despre care a vorbit și Sophie Inveld. Și eu însumi am uh, introdus așa ceva în text, poate că nu este foarte clar cum este acum exprimat acest uh, concept uh, cu acel fencing in, acea îngrădire sau circumscriere a unui astfel de Claudiu. Nu sunt împotrivă, dar cred că merită să lămurim lucrurile Uh, și vreau să spun asta și față de uh, cei care ne urmăresc din afară și să menționez că e un subiect la care eu sunt sensibilă. Mulțumesc foarte mult. Mulțumesc, domnule Moraes. Urmează doamna Gomez. Doamnă președinte, în primul rând vreau să-i mulțumesc lui Moraes Claude pentru acest raport de înaltă ținută, pentru munca intensă desfășurată în urma atâtor audieri pe care le-am uh, avut, în urma atâtor contacte pe care le-am stabilit, mi se pare o excelentă bază de plecare, bază de lucru și mai mult decât atât, ca și coraportor la AFET, avizul de la AFET, mă bucur foarte mult de modul în care am colaborat, inclusiv cu domnul uh, Salafranca, așa cum chiar și dânsul, dar și domnul Moraes s-au subliniat pe bună dreptate. Într-adevăr, Cred că, până la urmă, este vorba aici de valori comune, împărtășite la nivel Europene, dar și împărtășite cu Statele Unite. Și mai ales pentru persoane care au cunoscut uh, experiența totalitară și a dictaturilor de acum câteva zeci de ani. Și iată de ce nu e vorba numai de statul de drept, nu numai despre respectarea vieții private a cetățenilor, este vorba și de eficacitatea luptei noastre împotriva terorismului și eu sunt convinsă ferm că asta nu poate să fie uh, condusă recurgând exact la aceleași metode nedemocratice, antidemocratice. Este, după părerea mea, pur, pur și simplu o consolidare a terorismului și nu o slăbire a lui. Devenim noi înșine teroriști. Și de asta cred că trebuie să subliniem cu atât mai mult rolul lui Snowden, pentru că dezvăluirile sale sunt importante nu numai pentru că a dat informațiile pe care le-a dat referitoare la încălcarea vieții private a, a drepturilor cetățenilor europeni, deci și nu numai, și americani, ci mai mult decât atât este vorba aici de alte ramificații legate de spionaj și de economie, dar mai mult decât atât, persoana sa ne arată foarte bine că avem metode de luptă împotriva terorismului care pur și simplu au eșuat, nu sunt eficace din pricina Uh, acestor măsuri antidemocratice pentru, de luptă împotriva terorismului. Și iată, se investește masiv în supravegherea pe scară largă a cetățenilor în toată lumea și iată, asta totuși nu i-a împiedicat pe cei doi ceceni să pună bombe la maratonul de la Boston și în ciuda faptului că existau date secrete sau de informații secrete care spuneau clar că acest atac uh, probabil va avea loc. Deci avem această mare, mare lipsă de eficacitate de, uh, vine vorba de lupta împotriva terorismului și iată, și asta ar trebui să fie reflectat. Consider, așa cum s-a mai spus aici, că noi avem o legislație puternică de protecție a datelor în statele, în statele noastre membre, dar nu o implementăm, nu o punem în aplicare, așa cum a spus și Sofie. Și pe cine trebuie să venim? În primul rând, propriile noastre agenții, instituții, care nu își fac datoria. Că e vorba de partea politică, judiciară, polițienescă și așa mai departe. Bineînțeles că Da, până la urmă e vorba de răspunderea propria UE aici. Pentru că, nu pentru că spunem noi și pentru că unii pot să spună că nu contează ce spune o mică comisie parlamentară europeană sau pentru că eh, doamna Reding a spus ceva, ci pur și simplu din cauza unor valori. Eu observ și urmăresc cu atenție uh, o dezbatere în Statele Unite. Practic, NSA nu neagă cum că ar fi spionat membrii Congresului American. Și, bineînțeles că strânși cu ușa, NSA-ul, strânși cu ușa și considerând că Snowden o să mai facă revelații, au, încercut, au început să dezvăluie, să spună și să recunoască, da, îi spionează pe congresmanii americani și chiar și pe Obama. Deci nimeni nu poate să mai nege nimic. Deci aici vorbim despre însuși uh, fundamentul și, și nucleul statului nostru de drept și al regulilor democratice. În ce privește acel articol 59 din TTIP și fraza cu pricina, cred că am putea să o formulăm mai bine pentru că, da, se vorbește despre consolidarea încrederii, însă, după părerea mea, cel mai important este să îi facem pe americani să acționeze astfel încât să contribuie și ei la încredere. Și atunci, cel mai important este să lucrăm la acest acord. Dar cum să ai încrederea minimă când nu ai posibilitatea minimă de a uh, aduce uh, reparații sau de a face un recurs ca cetățean european în Statele Unite. Deci, încă o dată, e vorba de un subiect crucial și e un subiect crucial pentru agențiile noastre naționale de e, uh, informații. Dacă nu-și fac ei uh, datoria, poate că am putea să inversăm subsidiaritatea ca principiu și dacă nu-și fac treaba, așa cum se pare că nu se întâmplă, cel puțin la mine în Portugalia, atunci Parlamentul nostru trebuie să se asigure că chiar și în statele membre se respectă regulile și procedurile. Mulțumesc! Muchísimas gracias, señor presidente. Ante todo, quería fel- Doamna Jiménez Beceril, mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. Aș dori să îl felicit pe raportorul nostru, pe domnul Moraes. Am cooperat uh, împreună la Washington cu ocazia delegației și ne-am dat seama că e un subiect uh, care îngrijorează nu numai opinia publică europeană, ci și opinia publică din Statele Unite. Și mi se pare întotdeauna că e de bun augur când se întâmplă așa. Pentru că, de obicei, pe american nu prea interesează ce facem noi, dar pe această dată... Uh, uh, uh, mi s-a explicat că există astfel de uh, preocupări și acolo și uh, știu că cetățenii noștri își fac uh, grijă în legătură cu protecția vieții private, dar și în legătură cu securitatea lor. Și deci trebuie să fim foarte prudenți când uh, discutăm uh, subiecte care au de-a face cu terorismul nu cred că putem accepta să se practice acest uh, spionaj uh, în masă din perspectiva drepturilor umane. Dar o consecință imediată a acestei uh, preocupări nu poate duce la eliminarea oricărui program de combatere a terorismului. Și nu cred că programul SWIFT ar trebui să fie țapul ispășitor al acestui scandal, pentru că nu cred că SWIFT are de-a face cu spionarea în masă. Și știm foarte bine că programul SWIFT uh, a funcționat foarte, foarte bine până acum. Uh, și când a fost la Washington, colegul Moraes o poate uh, confirma, ni s-a explicat că programul SWIFT a fost uh, un uh, program foarte eficient și că este în uh, pericol de a fi suprimat. Sigur, nu poți să dai publicității astfel de informații, dar se pare că mai multe sute de atentate teroriste au, fost, au putut fi împiedicate, au fost dejucate datorită funcționării programului SWIFT. Doamna Gomes ar trebui să se gândească la acest lucru. Apoi ar trebui să ne gândim și la ENISA, la Europol, bune la agențiile noastre care ar trebui să poată să uh, continuă să lucreze la nivel uh, european în mod independent și să coopereze uh, și cu Statele Unite. Important însă este mesajul pe care îl transmitem cetățenilor din partea Parlamentului European. Și aici sunt de acord cu cele spuse de doamna Intveld. Suntem singurii care facem uh, ceva și e foarte important acest lucru trebuie să uh, transmitem uh, ca mesaj principal uh, asumarea răspunderii și nu cred că ar fi uh, o dovadă de responsabilitate dacă am uh, suspendat SWIFT. Uh, singurii uh, bucuroși ar fi teroriștii sau cei care finanțează terorismul. Deci sub, sprijin acest text, dar cu câteva rezerve. Mulțumesc, domnul Lenciu, acum. Ședinte, în primul rând aș dori și eu să-l felicit pe Clod pentru uh, raportul, proiectul de raport prezentat. Uh, și pentru faptul că a dovedit o capacitate de muncă și o tenacitate care o consider greu de egalat. Sunt întru totul de acord cu concluziile și recomandările propuse de către raport, dar uh, eu cred că în momentul în care acesta va fi aprobat cu completările de rigoare, cel mai important va fi ca Parlamentul European să se mobilizeze ca să impună Uh, aceste modalități clare și controlabile democratic prin care să se prevină în viitor uh, supravegherea în masă. Eu cred că astfel se va crea și această mult discutată balanță între lupta împotriva terorismului și abuzurile de care s-au uh, care s-au făcut până acum. Aș vrea și eu, foarte scurt, să dau un exemplu, să zic așa, drăguț. Uh, legat de supraveghere care s-a întâmplat în România zilele trecute și anume contul personal al directorului general al Serviciului Român de Informație a fost part de către un hacker, ceea ce dovedește că serviciile secrete ar trebui să mobilizeze poate mai mult pe crearea unor sisteme de protecție și prevenire decât uh, pe crearea unor sisteme de supraveghere. Vă mulțumesc. Thank you. Mulțumesc! Aș dori să dau cuvântul acum raportorului. Vă rog, foarte, foarte pe scurt, dacă se poate. Da, Kinga, o să încerc într-adevăr să fiu succint cât de succint vrei să fiu. Bun, foarte, foarte scurt. Mulțumesc colegilor pentru contribuții. Ă, nu toți suntem experți în domeniul protecției datelor. Eu nu sunt expert în acest domeniu al protecției datelor, dar Uh, și în comisia noastră avem de-a face cu astfel de situații. Avem colegi care sunt specializați în protecția datelor, protecția datelor personale și colegi care sunt experți în alte domenii și uh, care fiecare își aduce uh, contribuția, dar în orice caz aș spune că o mare parte dintre întrebări au fost mai degrabă observații de sine sănătoare. Dar aș dori să mă refer mai ales la întrebări care mi-au fost adresate corect, um, direct foarte pe scurt, uh, pentru a răspunde Teresei și domnului Pirker. De obicei uh, încerc să răspund la întrebări uh, importante, nu îmi stă în fire să nu dau răspunsuri concrete. În legătură cu SWIFT, ce aș spune eu deschis? E că în raport, sigur, avem de-a face acum cu un proiect de raport. Am avut toată această activitate Uh, foarte importantă cu privire la Swift Safe Harbor. Am avut foarte multe rezoluții, declarații ale Comisiei și așa mai departe. Uh, au existat diferențe politice între grupurile noastre care sigur că se vor reflecta, se vor regăsi în raport până la urmă. Dar aș dori să le spun colegilor că eu știu care uh, e miza, care sunt nuanțele, care sunt diferențele, ceea ce nu înseamnă că nu înțeleg în ce constă SWIFT sigur că am negociat acest acord, am fost, am făcut parte din echipa de negociere, în acest raport încercăm să examinăm toate aceste acuzații care au fost făcute. Sigur că există încă o dată uh, diferențe între grupurile politice în legătură cu raportul final, dar în orice caz voiam, voiam să vă spun că vor exista astfel de diferențe și aici uh, mă refer și la alineatele de la uh, Comisia AFET. Domnul Salafranca a spus, de exemplu, că s-ar putea să existe câteva amendamente și, și doamna Gomes s-a referit la acest lucru la reuniunile noastre cu raportorii din umbră. S-ar putea să uh, apară amendamente care însă sper eu să nu schimbe uh, miezul raportului. Uh, pentru că împreună cu raportorii din umbră am ajuns la un raport pe fond și uh, aș dori încă o dată să le mulțumesc raportorilor, fără a mă întinde, însă avem acest raport care se bazează pe documentele de lucru, așa procedăm de obicei. Și ce sper eu e ca dacă veți citi raportul, și aici aș dori să mulțumesc uh, și secretariatului care a dedicat atâta timp și atâta energie acestui raport. Dacă vă uitați la paginile lui, de la pagina 30, paginile 32 și 33, avem, uh, se vorbește despre un uh, habeas corpus digital la nivel european. Și aici îi pot răspunde doamnei Ernst. Nu știu dacă Cornelia mai este în sală colegii <laughs> părăsesc sala, deci o să mă apropie de concluzii. Uh, ea spunea că acest raport va ajunge cumva pe un raft sau într-un uh, coș de gunoi. Nu, noi încercăm să facem recomandări și prin acest raport și să vedem cum ele uh, vor primi, uh, um, vor, uh, cum, cum li se va da o urmare, vor fi puse în uh, aplicare. Avem de-a face cu două tipuri de chestiuni. Nu sunt expert, am mai spus acest lucru pe uh, tema protecției datelor, precum alți colegi avem un domeniu în care avem competențe clare europene și există domenii în care avem o răspundere sau o obligație morală. Atunci când e vorba de controlul democratic, aici intervine uh, răspunderea națională, pentru că noi facem parte din aceste state membre și reprezentăm pe cetățenii noștri care uh, au anumite așteptări în ceea ce privește activitatea noastră, dar există competențe europene, de exemplu pentru SWIFT, Safe Harbor, TTIP și așa mai departe. Uh, ce am observat eu e că toată lumea se așteaptă să reacționăm la aceste aspecte. Și ceea ce mi se pare mie bun în acest raport e că uh, acest raport examinează această perspectivă a creierii unui habeas corpus european în domeniul digital. E o propunere pe care o supunem Comisiei și statelor membre. Sigur că dorim ca statele membre să exercite uh, uh control democratic. Ne-am dorit să organizăm o conferință în acest domeniu cu parlamentele naționale, nu uh, Uh, cedăm răspunderea, dar uh, atunci când e vorba de domenii pe fond în care avem competențe neechivoce, safe harbor, SWIFT, chiar dacă persistă diferențe de opinie, noi suntem obligați să ne uh, exprimăm și vom face recomandări foarte clare și sigur că în amendamente se vor regăsi și diferențele politice. Sper că toată lumea să înțeleagă că Parlamentul nostru e serios Uh, săptămâna aceasta am citit uh, un uh, articol Lexington Callum, e scris de un economist eminent de la Washington, în care spunea că Parlamentul European s-a indignat, a admis faptul că uh, Parlamentul European a tratat cu multă seriozitate această problemă uh, și întotdeauna, uh, da, spunea că întotdeauna nu ne place să ne indignăm. Uh, așa cum spunea și Sofie la început, eu chiar mă mândresc cu faptul că unii dintre eurodeputați au mers la Washington, au uh, Uh, asistat la aceste mai bine de 15 audieri și raportorii și-au adus contribuția la acest raport. N-am asistat la un astfel de proces uh, de când sunt eu uh, parlamentar. Cu secretariatul am încercat să facem lumină, să aducem lumină în acest proces atât de stufos, în acest hățiș și să obținem acest raport detaliat până la urmă și mm, care reflectă realitatea. Deci mă bucur că uh, nu doar că ne indignăm, ci și că venim cu recomandări concrete care țin uh, cont de un anumit uh, calendar. Sper ca statele membre să recunoască acest lucru și uh, sper ca raportul să fie votat uh, pozitiv uh, în februarie și apoi la plenară în uh, martie. În orice caz, aștept uh, încă o dată uh, contribuții în următoarele luni și, Kinga, mulțumesc și ție pentru cooperare. Mulțumesc! Termenul pentru amendamente este 20, 22 ianuarie la ora 6 după masa și aș dori să mulțumesc tuturor colegilor pentru cooperare. Uh, și acum trecem la ultimul punct de pe ordinea de zi. Și pentru această reuniune e vorba de examinarea proiectului de aviz al domnului Salvador Sedo I. Alabart uh, pentru Comisia ITRE raportor pe fond este doamna Pilar del Castillo, cu privire la propunerea uh, de regulament a Parlamentului și Consiliului cu privire la piața unică europeană a comunicațiilor electronice. Uh, un continent conectat. Îi dau cuvântul uh, imediat domnului raportor, domnului Sedo I. Alabart. Mulțumesc, doamnă președinte. După această dezbatere și aceasta interesantă și importantă pe marginea documentului uh, Moraes, uh, voi fi succint și eu am participat la uh, delegația de la Washington și uh, o parte din dezbatere au fost folosite pentru a pregăti acest proiect de raport. Uh, e un document foarte important care pregătește și piața unică europeană a comunicațiilor electronice. Uh, da, uh, pentru a uh, obține o piață unică europeană, deci obținerea acestei, construirea acestei piețe unice europeană e o prioritate europeană, dar avem nevoie să ne asigurăm că dreptul la viața privată, la confidențialitate și protecția informațiilor personale sunt respectate. Și în acest sens aș dori să salut efortul Comisiei de a înlesni facilitarea uh, respectării drepturilor utilizatorilor fitali. În ceea ce privește confidențialitatea informațiilor, a protecției, protecția vieții private reprezintă un aspect foarte important pentru construirea încrederii um, um, consumatorului în piața unică europeană a comunicațiilor. Utilizatorii finali trebuie să fie asigur, să fie sigur că aceste drepturi le sunt respectate atunci când folosesc uh, serviciile și rețelele de comunicații și că orice interferență în acest drept e proporționată și răspunde unor nevoi specifice și uh, legitime. Avizul actual se axează deci pe aspectele propunerii care vor avea probabil un impact asupra dreptului la viața privată și protecția datelor cu caracter personal, precum și asupra confidențialității comunicațiilor. Mă refer mai ales la o parte din capitolul 3 și capitolul 4 din propunerea Comisiei. Uh, interferențele în, dația, în protecția vieții private trebuie să respecte principiul proporționalității, iar amendamentele propuse au drept obiectiv să garanteze confidențialitatea comunicațiilor și protecția vieții private și a datelor pentru a consolida încrederea consumatorilor. Sper să avem o dezbatere fructuoasă pentru a proteja drepturile consumatorilor pe continent, un continent tot mai conectat. Vă mulțumesc! Mulțumesc! Acum aș dori să dau cuvântul reprezentantei Comisiei. Uh, vă rog! Foarte pe scurt, doamnă președinte, aș dori să uh, vă spun că Comisia e de acord cu domnul raportor, respectiv că confidențialitatea comunicațiilor și protecția vieții private și a datelor personale reprezintă elemente cheie pentru a um, consolida încrederea consumatorilor în uh, piața unică digitală. Într-adevăr, Comisia a acordat atenție a acestei chestiuni în propunerea sa. Deci, suntem, ca să spun, pe aceeași lungime de undă cu raportorul. Aș dori însă să fac câteva observații, mai ales de natură tehnică, cu privire la amendamentele care au fost înaintate la acest raport. În primul rând, pare să domnească o neînțelegere în legătură cu uh, gestiunea uh, traficului, a fluxurilor de informații. Credem că trebuie uh, să, ca acest uh, uh, control al traficului, al fluxului de informații să se facă în conformitate cu norme corespunzătoare. Uh, în orice caz, uh, propunerea Comisiei nu se menționează aceste inspecții tehnice, pentru că noi ne dorim să se uh, respecte principiul neutralității tehnologice și poate că în acest sens o parte din amendamente, deși au drept un, un obiectiv legitim, s-ar putea să inducă în eroare pentru că nu sunt bine formulate. Încă un comentariu de ordin general trimiterea pe care a făcut-o raportorul la legislația europeană relevantă în domeniul protecției vieții private și a datelor personale. Sigur că o astfel de trimitere nu ne pune probleme, dar o parte din această legislație, mai ales în ce privește protecția vieții private, face obiectul unei revizuiri și uh, va fi votată pe viitor și deci poate că ar trebui ca aceste referiri, aceste trimiteri să se facă la modul mai general. Sigur că această propunere Continentul um, Conectat nu aduce niciun fel de atingere, nu trebuie să aducă atingerei protecției datelor personale și a vieții private. Mulțumim reprezentantului Comisiei. Acum îi dau cuvântul raportorului. Nu știu dacă mai dorește să adauge ceva. În legătură cu problema inspecțiilor. Am uh, contactat mai multe grupuri, dar sigur că uh, în uh, amendamente vom găsi o modalitate mai bună de a reflecta la cele spuse de comisie. Sigur că ne dorim ca toate amendamentele să nu fie prost înțelese. Mai ales în ceea ce privește protecția datelor, suntem conștienți de Uh, proceduri și de directiva cu privire la protecția vieții private sau uh, pachetul care e în curs de dezbatere la Parlament, care ar trebui să îmbunătățească prevederile generale și pachetul cu privire la protecția uh, vieții private. În orice caz, sper ca grupurile noastre să ajungă la o opinie, la un aviz comun pe care să-l trimitem Comisiei ITRE. Termenul pentru amendamente pentru acest aviz este 16 ianuarie, la ora 6 după masa, votul la comisia noastră urmând să aibă loc uh, în 12 sau 13 februarie. Deci mulțumesc încă o dată tuturor și următoarea reuniune va avea loc lunea viitoare, în 13 ianuarie, la Strasburg. Vom avea voturi foarte importante. Mulțumesc tuturor pentru cooperare și vă urez o după mază plăcută și un sfârșit de săptămână plăcut. Ne vedem la Strasburg săptămâna viitoare.